Philip, we start. Bună dimineața, putem începe? O să vorbesc în suedeză acum, vă rog frumos pregătiți-vă. Bună dimineața tuturor, am două anunțuri de făcut. Doamna Paniatopoulos. Domnule președinte, doar vreau să reamintesc un punct care nu ține de ordinea de zi. Cred că trebuie să verificăm scrisoarea comisiei și membrii comisiei Omploa. Uh, încă nu a fost făcut acest lucru și ultimul răspuns, în final, aș dori să primesc uh, cum putem să ne explicăm faptul că în momentul votului pe directiva referitoare la timpul de lucru în sectorul transporturilor să fie un vot suplimentar peste numărul de pre persoane prezente. Și aș dori răspuns la acest lucru. Mulțumesc. No. Uh, the secretariat tells me they have... Secretariatul îmi spune că uh, dacă veți trimite uh, secretariatului ei vor verifica și ne vom întoarce. Două anunțuri. Primul rând, cu privire la directiva mobilității pacienților, Um, președintele Comisiei Piață Internă și cu minte am decis că regulamentul 47 se va aplica pe cooperare împreună cu Envi. Deci nu am avut o întâlnire cu domnul Galiot, domnul Petering săptămâna trecută avem și regula 47 și potrivit acestei reguli, președintele și comitetul director vor decide ce se va vota. Domnul Uschi de la Comitetul pentru Mediu a spus că nu va urma și nu va respecta regula 46 în același fel ca noi, dar dorește și domnia sa să voteze amendamentele noastre. Am ajuns la un fel de compromis. Aici, în comisia noastră, am primit uh, posibilitatea și avem ocazia să ne prezentăm amendamentele în paralel cu plenara. Dar avem aici 40 de europarlamentari. Domnul Uschi mi-a spus că șase dintre paragrafele noastre sau amendamente nu vor fi votate, iar altele vor fi votate. Secretariatul va analiza acest lucru să vadă dacă există diferențe mari. Mă voi întoarce la dumneavoastră, vom discuta și în total vom avea 40 de europarlamentari. Domnul, împreună cu domnul Bragati am vorbit ieri și pe baza acestor discuții vom înainta amendamente paralele dacă vom considera că ceea ce a rezultat din Comisia Envi nu corespunde prea mult cu ce avem noi. Vom vedea rezultatele voturilor, ne vom întoarce deci, acestea vor fi un set de amendamente ale comisiei pe care vom vota. Acesta era primul anunț. Al doilea este următorul. Cum spuneam și ieri, vom începe cu votarea raportului doamnei Lambert. Și apoi Ian Kramer și uh, Eugene Lambert și așa mai departe. Uh, N-am uh, menționat acest lucru ieri, deci acum v-am informat. Începem cu raportul Lambert pe 833-2004. Compromisul A. Vot în favoare. Cine e pentru? Uh, cine împotrivă? Abțineri? Amendamentul 2 devine caduc raportorului. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 8, 7 și 9 caduce. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10 devine canduc. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? E, se adoptă. 3 și 4 devin caduce. F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci sunt câteva amendamente care devin caduce. Trecem la votul final electronic. Se deschide votul electronic? Nu sunteți suficient de rapid. Introduceți cartela de vot. Se închide votul electronic. Deci avem cu doamna Lambert 33 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Domnul Kramer. Toate anexele. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnul Kremers. Și acesta cade, devine caduc. Uh, ok. Ok. Seiran, faller. Deci 4 devine caduc, 2 și 3 sunt adoptate, iar numărul 1 Amendamentul numărul 1. Trebuie să votăm pe prima parte, pentru că a doua a fost retrasă. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Același lucru, vot final. Se deschide votul electronic. A votat toată lumea? Ați votat cu toții? Domnul Penela, e greu? N-ați votat? A, nu funcționează aparatul. Se închide votul electronic. Din cei 36, 35 pentru, 1 împotrivă. Mulțumim, felicitări raportorului. Eh, Am ajuns acum la Uh, raportul pe incluziune activă a doamnei Lambert. Cine este pentru 33? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotrivă, abțineri adoptat. 36 pentru. Împotrivă, abțineri adoptat. 37 pentru. Împotrivă, abțineri respins. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul A, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, 43-44 devin caduce și 45, cine este pentru? Împotrivă. E egal. Verificăm electronic, vă rog frumos. Se deschide votul electronic pe 46. Împotrivă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Se închide votul electronic. Deci, din cei 36, 17 sunt pentru, 19 împotrivă, se resping. 48 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 47. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 49. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine e pentru? Și 54. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 51 devine caduc. 53 împreună cu 55 sunt retrase. Trecem la 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 pentru.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 long-term caring responsibilities. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 67, cine e pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. Să verificăm 67-le, vă rugăm, electronic. Se deschide votul electronic. Închidem votul electronic. Deci, la egal, deci se respinge. 68. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70. Cine e pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Cine e pentru? Nu, îmi cer scuze. 72. Cine e pentru 72, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 75. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60. 76, 77 devin caduce. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 84 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 85 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 86 cine e pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Deci următoarele uh, devin caduce. 87-le acum. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Compromisul de Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92-94 devin caduce, deci 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 98 cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 99 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104. Amendament oral and sheltered employment. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. A, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 82 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 112 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la considerente. 12 pentru, împotrivă. 13 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă. 20, încă o dată. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic, vă rugăm 20-ul. Alla röstat och omröstningen avslutad. Omröstningen Deci, avem 41 de voturi, din care 21 pentru, 19 împotrivă. Deci este adoptat. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 30 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Citații 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă 3 pentru Deci votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm și electronic. Deschidem votul electronic <clears throat> pentru votul final. A votat toată lumea? A votat? Vă rog frumos. Se închide votul electronic, deci avem 42 de voturi, 24 pentru, 2 împotrivă și 15 abțineri. Felicitări, doamna Lambert! Yep. Då är det här Silva Penedas rapport om... Eh, Următorul raport este cel al domnului Silva Peneda privind uh, agenda socială noită. Page. I don't know your page. I have my page. Nu știu la ce pagină aveți dumneavoastră, eu am documentul meu. Să începem la 62. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 devine caduc, 64 pentru, împotrivă. Abțineri devine, se respinge. Se pare că sunt uh, probleme administrative. 65. A doua parte a fost retrasă, deci votăm pe prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 66. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. FEM 3. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 19 fem, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 a fost retras, 69 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Econ 2. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 79. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotriva. Cred că se adoptă, dar trebuie să verificăm electronic. Compromisul C. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Avem 21 pentru 19 împotrivă, se adoptă. 80 și 81 devin caduce, 82 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Fem 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 84. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Econ 7 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Deci 6 și 8 devin caduce. MV2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. MV3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FEM 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85.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 Se respinge. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93. Cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul H. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 102, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 2, cine este pentru? Împotrivă, Vom verifica electronic. Cult 2, votul este deschis. A votat toată lumea? Avem 22 de voturi pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă. Compromisul I. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. FEM 22. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 114. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 113. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 este o modificare lingvistică, deci nu e nevoie să votăm. 120 cine este pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 121 cine este pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 123 cine este pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 122 cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge 130 pentru, împotrivă abțineri se respinge 132 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 133 pentru, împotrivă abțineri se respinge 136 pentru, se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Fem 7 devine caduc. Compromisul M. Cine este pentru? N. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 140. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 141. Pentru? Împotriva abțineri, se respinge 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 143. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150. Cine este pentru? Aș vrea să fac o mică observație de natură lingvistică referitor la 148. Nu are legătură cu votul, dar în engleză se spune că draws attention to the economic status. Ar trebui să fie economic în engleză. Poate nu, e, nu se aplică această observație și la alte limbi, dar în engleză trebuie modificat. Mulțumim, spune domnul președinte. 150, revenim, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se, re, se adoptă. 147, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152, doar prima parte, pentru că a doua a fost retrasă. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 153. Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 154. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 155. Doar prima parte, din nou, a doua parte a fost retrasă. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 156. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 157 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 159 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161 cine este pentru,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 167. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 170. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 169. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 171. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 173. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 172. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 174. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 175. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 176 a fost retras, 177 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 179 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 180 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 181. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 182 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 183 pentru. Se adoptă? Verificăm. La 182 verificăm prin vot electronic. A votat toată lumea, se închide votul atunci. 24 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 183, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 184, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 187. Cine este pentru? 187. Repet. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 este retras, 189 cine este pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 190 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 193 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 devine caduc, 196 devine caduc, 195 pentru, abțineri, se respinge, 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1. Cine este pentru? Citațiile le votăm în bloc. Toate odată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă toate. Considerentele. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă.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 115. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. NVC. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 36. Pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. La 36 verificăm. Prin vot electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. 22 de voturi pentru, 18 împotrivă, se adoptă 37. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, domnul Leide, vă rog să mă uh, scuzați, dar cred că este o greșeală de interpretare. Cred că dumneavoastră vă referați la 37, dar noi am votat la 38. Putem să reluăm votul la 37? Bine, deci votam 38, 37. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem D. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 46. Pentru? Împotrivă Abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 48 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 51 și 52 au fost retrase. 53 cine este pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54 pentru.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 Se deschide votul. A votat toată lumea. Votul este închis. Avem 40 de voturi, 38 pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului, domnul Silva Peneda. Yes, uh, Matthews. Uh, thank you, Chairman. Just, uh... Domnul Matthews, mulțumesc domnule președinte. Sper că raportorul mă va ierta, dar vorbeam cu Stephen Hughes mai devreme și am înțeles că, în mod normal, acest raport ar fi votat doar în plenară, fără dezbatere. Este un subiect foarte important, știu că ordinea de zi va fi foarte aglomerată, dar dacă raportorul este de acord și dacă dumneavoastră sunteți de acord, am putea avea o scurtă dezbatere pe această temă, având în vedere importanța subiectului? Bineînțeles că putem să o cerem dar depinde până la urmă de grupurile politice. Deci de se poate discuta la nivelul grupurilor politice și vă voi susține decizia pe care o veți lua. Foarte bine, să trecem mai departe. Raportul doamnei Stauner regat de fondul de globalizare. Numărul 8 este retras pentru 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37 este retras. 38 pentru. Împotrivă. Se, cine se abține se respinge. 9 se retrage. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Unu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 este retras. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă abțineri se restringe. 12 este o problemă lingvistică. Cine este pentru 3? Împotriva abțineri se respinge. 13 este retras. 2 econ. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se respinge. 14 și 15 au fost retrase. 16. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 17 este retras. 18 din partea raportorului pentru. Împotriva? abțineri, se respinge, 19 până la 21 sunt retrase, 43 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 22 este retras, 23 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 44 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 24 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 25 este retras. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 3. Econ. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru împotriva țineri este respins, 27 este retras, 49 cine este pentru împotriva țineri se respinge, 50 cine este pentru împotriva a țineri se respinge, 28 este retras, 4 regii cine este pentru împotriva a țineri se respinge, 51 este retras, 4 econ cine este pentru împotriva a țineri este respins. 29 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 este retras. 1 regii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2 și 3 sunt retrase. 4 și 35 sunt unul și același. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. 5 este retras. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 și 7 sunt retrase. Un vot final, vă rog, acum. Votul este deschis. Alla A votat toată lumea, votul s-a închis. Deci, avem 23 de voturi pentru, 11 împotrivă și 3 abține. Felicitări, domnule raportor! Doamne raportor, cer scuză. E o problemă spinoasă, dar am rezolvat-o și pe asta. Ok. Mrs. Towner, one Doamna Stauner, o problemă pe, la care ați putea să vă gândiți. Trebuie să avem acum o discuție tripartită cu Consiliul și din moment ce ați votat împotrivă, trebuie să reprezentați poziția comisiei noastre în cadrul acestui dialog tripartit. Deci eu mă bucur dacă faceți acest lucru, dar trebuie să definim poziția comisiei noastre, pentru că, bineînțeles, și eu voi fi prezent acolo, dar trebuie să facem o definire clară a poziției noastre. Mulțumesc pentru insistența dumneavoastră și pentru perseverență și vă mulțumesc că mi-ați permis să uh, particip în acest mod. Bineînțeles, mie îmi place întotdeauna să mi se spună ce să fac. Vorbesc foarte serios, spune domnul președinte. Deci depinde de dumneavoastră. Dacă nu vă puneți de acord cu poziția noastră, putem înțelege acest lucru. Și respect poziția dumneavoastră, dar în cadrul discuției tripartite trebuie să avem o poziție definită și clară a comisiei noastre. Dar puteți să vă mai gândiți la asta. Acum, raportul domnului Madeira referitor la siguranța la locul de muncă al uh, lucrătorilor însărcinate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că pentru amendamentul 40 va exista un amendament oral înainte de doamna Stauner. Ah, Mrs. Schröter. Um, într adevăr și la 21 avem ceva, dar asta apare deja pe listă. Va exista un amendament oral și acolo, la 21, care a fost deja inclus pe listă. Să trecem, deci, la vot. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru?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 se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 39. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 41 este retras. 40. Cine este pentru? Da, într-adevăr, avem un amendament oral pentru 40, doamna Stauner. Mulțumesc, domnule președinte. La 40 am ajuns la un acord cu raportorul. Am discutat în cursul zilei de ieri și vorbim despre uh, săptămâna de dinainte și de după naștere. În amendamentul meu susțin faptul că trebuie să avem șase săptămâni după naștere, punct. Și restul să fie eliminat. Poate e o poziție pe care ar putea adopta-o și restul membrilor comisiei. Mulțumesc. Doamna Madeira, sunteți de acord? Deci, doamna Stauner, ne poate confirma că retrageți ultima parte deci tot ce urmează maximum six weeks prior to birth. Deci dacă restul se elimină, atunci uh, sunt de acord. Foarte bine. Cu acest amendament oral putem vota 40. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 și 49, pentru că sunt unul și același. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 și 53 sunt, devin caduce, 13 cine este pentru, împotrivă. Aici nu sunt sigur. Deci la 13, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 56, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerantele 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Are două părți. Prima, mai întâi prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A 16 și 17 au fost retrase. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Doamna Madeira. Domnule președinte, nu ne-ați dat cuvântul pentru amendamentul oral și asta înseamnă un uh, vot în favoarea lui 21 cu modificarea relevantă. Cred că apare o greșeală pe lista de votare. Da, am uh, vorbit despre amendamentul oral. Să votăm încă o dată la 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Cine este pentru? A votat toată lumea? Votul s-a închis. Deci avem 29 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Raportul este adoptat. Felicitări, doamne Madeira! Da, el s-a trezit când a auzit cuvântul. Sex. Trecem acum la Convenția ONU. Raportul doamnei Eleva și, după cum vedeți, ea a retras toate amendamentele. Deci, adoptăm sau, de fapt, votăm în privința propunerii legislative care a fost modificată. Dar aceste uh, amendamente au fost retrase. Votul este electronic și a fost deschis. A votat toată lumea. Votul se închide. Deci avem 33 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere. Felicitări, doamna Ieleva. Și în ceea ce privește protocolul, același lucru, vom vota propunerea legislativă, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis, deci avem 34 de voturi pentru, 1 împotrivă, nicio abținere și trecem acum la rezoluție. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. și se respinge. 4 cu un amendament oral. Cine este pentru? Aici, aici au fost modificate datele. Deci cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Pentru alinatul 7 avem un amendament oral și textul îl regăsiți în dosar. Votăm acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Referirile 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi avem referirea 9b, un amendament oral, pentru, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem și votul final asupra rezoluției. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Deci, avem 33 de voturi, din care 32 au fost pentru, 1 împotrivă și nicio abținere. Felicitări raportorului. Și ajungem astfel la finalul votului din această dimineață. Foarte pe scurt, domnule președinte, cred că mai avem o ședință peste câteva săptămâni. Eu nu pot să particip uh, personal, cred că nici colegul meu, dar în acest caz, asta este ultima mea ședință, deci înainte să dispară toți colegii, aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc și secretariatului și să mulțumesc tuturor colegilor pentru ajutorul uh, oferit și pentru o cooperare foarte strânsă și o relație de lucru foarte bună. Vă mulțumesc că din când în când ați fost și de acord cu mine, dar vă mulțumesc oricum pentru că m-ați ascultat chiar dacă n-ați fost întotdeauna de acord cu mine. I also have to say thank you. I, I... Și eu trebuie să spun uh, mulțumesc. Uh, eu voi fi aici pe data de 16, va fi ultima mea ședință în cadrul acestei comisii, dar deși nu am fost întotdeauna de acord pe problemele politice, avem o relație foarte deschisă și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru că a fost foarte util, m-ați ajutat foarte mult și a fost o atmosferă foarte bună la care a contribuit toată lumea în cadrul acestui acestui, acestei comisii. Steven, da, nici eu nu pot să fiu aici pe data de 16, așa că aș dori să spun și eu că vă mulțumesc că în general ați fost de acord cu mine. Și mi-a făcut plăcere să fim aici pentru o perioadă atât de scurtă de timp, doar 10 ani. Îi urez o pensie cât mai plăcută colegului meu sunt uh, sigur că lui Steven îi va fi dor de tine. Ok. Vi har ett ärende till. Mai avem un punct pe ordinea de zi globaliseringsfonden. Se referă la fondul de globalizare. Și avem o solicitare din partea unei firme spaniole, Castilla y León, în Aragon. Eh, vi ska rösta den 16. Ordet är O să votăm pe data 16. Doamna Stauner este raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Drag, cum spuneam, e vorba de o cerere din partea uh, guvernului Castilia Leone Aragon, Spania. Am primit o cerere de ajutor tehnic din partea Comisiei Cred că putem face acest lucru împreună. Sunt cam 15 uh, zile, am avut o întâlnire cu domnul Stater, raportor din umbră. Poate că comisia ar putea în acest moment să ne răspundă la întrebările care i-au fost adresate. Nu știu dacă e în măsură sau nu. În orice caz, um, să vedem ce avem de aflat pe acest dosar. Comisia va putea răspunde acestei cereri de ajutor tehnic și, dacă sunt gata, să ne răspundă, să răspundă întrebării spaniole cu privire la uh, cererea Spaniei și contribuția Spaniei, mai ales în vederea mondializării, globalizării. În sectorul automobil se concentrează subiectul. Uh, Cererea a fost formulată deja în decembrie, într-o primă fază, apoi a fost înnoită în februarie. Au mai fost uh, contribuții prin confinanțare de către guvernul spaniol, un lucru posibil, deși nu fusese în primul uh, rând, deci chestiuni importante și de la ultimele noastre întâlniri acum 15 zile s-au mai întâmplat lucruri noi și aș vrea să aflu dacă acesta este cazul voi trece mm, în următorul fel. Voi proceda acum, a cerut și doamna Stoner. Voi da cuvântul comisiei, în primul rând. Știu că răspunsurile se găsesc aici, dar n-ar strica să vedem și răspunsurile și comisia să examineze. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de cerere de ajutor tehnic. Situația este următoarea. Regulamentul prevede să se utilizeze până 0,35% din cele 500 de milioane de euro pentru asistența tehnică. Este prima oară când Comisia face o asemenea propunere pe motiv că am utilizat toate forțele pentru analizarea și evaluarea uh, acestor cereri. În vederea mobilizării fondurilor cât se poate de rapid pentru cei care au nevoie de ele. Pentru 2009 se propun 699 de milioane de euro și aceasta pentru că avem nevoie de lansarea activităților pe care nu putem să le finanțăm din alte surse. Este vorba de următoarele activități. Informare, comisia, potrivit regulamentului, trebuie să lanseze o pagină de internet pe acest fond. Am și făcut acest lucru. Trebuie să completăm deja activitatea care a fost început și a face din această pagină de internet un mijloc de informare important pentru comisie care să se adreseze tuturor celor vizați. Dorim și să imprimăm postere astfel încât să putem difuza informațiile legate de aceste fonduri de adaptare. În aceeași măsură, intenționăm să ne lansăm și în activități mediatice ne vom întâlni cu grupul de experți. Am uh, organizat deja două asemenea grupuri în lumina noului uh, regulament și ne-ar plăcea să ne mai întâlnim încă de două ori în 2009 cu experții. Și aceasta pentru a parcurge noul regulament și de asemenea pentru a fi siguri că toate statele membre au înțeles bine posibilitățile pe care le oferă acest fond de adaptare. În același sens, trebuie să facem uh, o muncă de evaluare pentru a putea face o uh, evaluare, cum este prevăzut la articolul 17 al regulamentului. De aceea, în 2009 am început și aceasta tocmai pentru a fi pregătiți. Vom continua, bineînțeles, să pregătim uh, și urmările, revizuirea și controlul, dar nu, și subliniez că nu am cerut fonduri pentru 2009. Țin să subliniez de asemenea că am uh, prezentat în manieră generală autorităților bugetare, am făcut o propunere, dar ar fi utiliza, de, de utilizat în acest, uh, această etapă. Doriți să vorbesc despre chestiunea spaniolă? Da. Bun. În ceea ce privește acest subiect, este vorba de o propunere care seamănă cu alte propuneri similare din cadrul 1000 82 de uh, puneri în disponibilitate în industria automobilă. Comisia știe că există probleme legate de globalizare pentru că pierdem cote de piață în țări terțe. Din acest motiv, Comisia este convinsă că acest subiect Uh, este vizibil și în statistici. Suntem siguri că această cifră de uh, disponibilizați transmis de uh, autoritățile spaniole este corectă. 1080 de disponibilități în 12 companii. Deci, NAS 29, uh, fabricarea uh, vehicolelor și altor tipuri de automobile. În perioada de 9 luni a fost respectată și este motivul pentru care suntem gata să aprobăm această aprobare. În orice caz, este satisfăcătoare. În ceea ce privește tipul de activități prevăzute pentru disponibilizați, este vorba de un pachet de măsuri care se referă la orientarea uh, disponibilizațiilor. Li se va spune cum să găsească un loc de muncă Este vorba de 350 de persoane. Este în final o chestiune de pregătire generală și după aceea o pregătire mai specifică. O formare propusă pe baza unor interese exprimate de către cei disponibilizați. vor fi formați mai ales în vederea utilizării materialelor informatice și să uh, își continue pregătirea pe care au avut-o deja. De exemplu, cei care au lucrat în depozite au competențe în logistică, administrare și așa mai departe. Este vorba de angrenarea unor colaboratori cu posibilitatea de a fi integrați dacă nivelul lor de calificare se îmbunătățește. Acest lucru este posibil mai ales prin diversele fonduri europene. Este vorba de pregătiri pentru a beneficia printre care și posibilitatea de a găsi o, un loc de muncă activ și sunt 300 de euro pe lună prevăzuți pentru susținerea acestor activități de reinserție pe piața muncii această, acest afacere, acest caz seamănă foarte mult cu uh, cele deja prezentate și de aceea Comisia cere ca cererea să fie aprobată. Președintele spune mulțumesc, vom discuta două chestiuni. În primul rând, asistența tehnică, siturile de internet și așa mai departe, create de către comisie. Și în al doilea rând vom vorbi de afacerea cazul spaniol în mod specific. Las cuvântul domnului Penela. muito obrigado. Eh, eu, eu estou de acordo com o que foi dito pela Comissão e, portanto, não me suscita qualquer dúvida eh, este tipo de apoio.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 Mulțumesc pentru a rezuma discuția. Ja, vielen Dank für die Wortmeldung. Mulțumesc mult pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc celor care au intervenit. Țin, vă atrag atenția, dar fiind că e vorba de ajutor tehnic 2009 pe o chestiune specifică, colegul nostru de la comisie știe deja, ceea ce ne interesează este să fim siguri că banii sunt utilizați din plin pentru binele muncitorilor nu e vorba de o sumă atât de mare consacrată a comisiei. Eu am uh, rezerve pentru că a finanța o pagină de internet care deja există, ne-a spus acest lucru uh, comisia, au uh, furnizat explicațiile. Fondurile există deja din 2007-2008 și pagina internet există. Deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. Deci pagina de primire și alte costuri pentru lărgirea fondurilor sau publicarea fondurilor, dat fiind um, cererile, nu mi se par utile. Ar trebui să mai eh, examinăm uh, chestiunile mai precise, Comisia Buget este de acord, este nou, eu nu știam acest lucru, dar mă voi interesa. Dar vă atrag atenția că noi suntem responsabili și nu uh, Comisia de la Buget. A luat-o înaintea noastră și a decis să fie de acord pe de o parte și noi încă nu ne-am exprimat. Deci cred că foarte dificil să ne sustragem competențelor noastre specifice. Sunt uh, foarte serios. Uh, e o sumă de șase cifre, deci uh, e deja al treilea an de existența acestui fond de adaptare la globalizare. Și n-am fost convins prin argumentele comisiei. Am aceleași îndoieli. Dar să vedem până ce se discută în detaliu în cadrul comisiei. Mulțumesc foarte mult vom analiza aceste lucruri. Eu sunt de acord cu domnul Silva Penera. În primul uh, rând, uh, site-ul de internet și alte informații. Acest lucru este prevăzut de regulament, iar propunerea comisiei Uh, trece dincolo de maximele prevăzute. Deci e normal să existe o informare pe acest fond de ajustare. Ar fi complet uh, nebunesc să nu. Dat fiind că Comisia a rămas în cadrul margelor stabilite în ceea ce privește chestiunea spaniolă, ea respectă toate regulamentele în domeniu. Comisia bugetară a avut o discuție, dar încă nu a hotărât. Deci va fi, ca de obicei, un dialog. Uh, văd că e o țară cu uh, industria automobilă. Suedia încă nu a cerut, n-a prezentat cereri, dar înțeleg foarte bine problema care a lovit industria constructoare de mașini spaniolă. În ceea ce privește discuțiile pe fondurile de adaptare, am spus că în momentul în care se disponibilizează oameni, trebuie să se facă eh, un efort de informare. Ar trebui să avem o atitudine pozitivă, dar vom decide uh, în cursul următoarei noastre uh, reuniuni. Se încheie discuția pe acest subiect. Știți foarte bine că următoarea întâlnire este pe data de 16. Domnul Svidla va fi prezent. Ne vom întâlni doar dimineața. Mai sunt și alți invitați, după cum știți, pe lângă domnul Spitla, și vom decide asupra fondului de adaptare. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor, pentru prezența dumneavoastră uh, și mulțumim interpreților și considerăm reuniunea încheiată.